mandat, mandate pentru anume domnul Daniel Dalton, începând din 2015, apoi mandatul domnului Stelios Kuloglu, mandatul doamnei Andelin van Bossoit și eh, doamn, cel al doamnei Hilde Wautmans începând din 2015 ianuarie. Vă propun să validăm aceste mandate. Dacă nu există obiectiv, obiecții, atunci constat validitatea